Votul va avea loc mâine. Trecem acum la intervențiile de un minut în virtutea articolului 163. Începem cu domnul Roland. Merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. După închiderea deciziei, decizia de a-și închide sediul din, uh, din Belgia, Caterpillar uh, creează un seism economic. Această decizie cu un număr foarte mare de șomeri dat fiind că se face cu disprețul, uh, în, în, în, într-un sentiment de dispreț față de autoritățile politice și față de uh, angajați. Deja au fost uh, suprimate, uh, suprimat un număr mare de locuri de muncă până acum și s-au făcut uh, mari eforturi la nivelul autorităților pentru a salva sediul din Belgia. Și acum uh, directorii americani nu au nici măcar uh, curajul de a da explicații și calcă în picioare regulile elementare ale dialogului social. Această catastrofă trebuie să ne cere să reacționăm pentru a ajuta salariații, dar nu numai uh,

de Greciei, un răspuns negativ, nu poate fi acceptat. Pur și simplu, Uniunea Europeană exprimă ceea ce cred germanii în ceea ce privește măsurile cu privire la război. Grecii nu pot accepta șpeană uh, nu are dreptate și pur și simplu uh, modifică istoria. Aceasta este o decizie care izolează și mai mult Berlinul. Am ascultat explicațiile domnului Stefan Zaiber, purtătorul de cuvânt al guvernului, care a spus că compensațiile uh, ar fi fost deja reglate. Sunt multe măsuri, memorandumul și multe altele și observăm de fiecare dată care uh, cât de mare este interesul, uh, respectiv cât de mic este interesul vis-a-vis -vis de Cipru. Uh, guvernul nu face absolut nimic, dar noi nu vom fi mulțumiți uh, și vom continua să luptăm. Vă mulțumesc! Votre micro, monsieur. Tak. Domnule Selmovici, mulțumesc. Alegerile viitoare din Bosnia-Herzegovina um, au uh, um, vor avea loc, uh, iar uh, se dorește un referendum în ceea ce privește um, Republica Sârbska, chiar dacă s-a considerat că acest lucru încalcă Constituția. Înțeleg ce se, ce se întâmplă în campaniile electorale, dar astfel de lucruri în Serbia pot să se sfârșească urât. Acest referendum nu numai că pune la îndoială uh, Uh, suveranitatea și securitatea țării, ci uh, stârnește frica unui uh, conflict armat. Nu putem să lăsăm să se întâmple ce s-a întâmplat în anii 90, niciun, niciun fel de alegeri nu merită riscarea păcii în Balcani. Iată de ce Comisia trebuie să ia măsuri. Dacă nu arătăm acum clar că pacea și stabilitatea nu sunt negociabile, atunci nu vom putea niciodată să solicităm uh, al cuiva să, să asigure pace. Uh, Uniunea Europeană trebuie să ceară imediat oprirea acestui referendum. Mulțumesc, domnul Ferreira. Mulțumesc, doamnă președinte. În Portugalia, um, reducerea drepturilor uh, lucrătorilor și pensionarilor uh, și la nivelul politicilor guvernului anterior, uh, iată acest, uh, această cale uh, Uh, vine și este um, accentuată de, de deci ce se impune de la nivelul Uniunii Europene. În, și uh, orice se încearcă a face pentru a pune sub semnul întrebării politica dominantă este lăsat la o parte, iar această criză este fără precedent. Acesta, iată, acum avem sancțiuni față de Portugalia și, și uh, pur și simplu este șantajată Portugalia în ceea ce privește uh, fondurile când uh, se vorbește acum de bugetul de stat, pe, de stat pe 2017. Nu ne surprinde acest lucru. Se vede foarte clar că trebuie să punem capăt acestor, uh, acestor legi care vin de la Uniunea Europeană. Trebuie să ne recăpătăm suveranitatea uh, noastră, să avem o bancă centrală care să răspundă cerințelor și nevoilor țării. Trebuie să reluăm controlul public asupra sectorului bancar. Mulțumesc, domnul Sebastian doamnă președintă El Ministerio de Medio Ambiente español. Mulțumesc, doamnă președinte. În Spania s-a declarat că zonele, că au fost pregătite niște zone de tranzit niște coridoare în uh, Baleare, în Catalunia. Ei bine, Uniunea Europeană susține acest proiect, dar în aceeași măsură guvernul spaniol refuză anumite autorizații. Se vorbește despre protecția mediului, dar se iau în continuare măsuri care pun în pericol diversitatea speciilor. Este vorba aici despre spațiul mediteranean, unde turismul este un uh, instrument care aduce câștig. Sigur că există inițiativa Ciudadana, iar guvernul spaniol uh, a s-a atras atenția că guvernul spaniol a încălcat anumite prevederi. În continuare, însă, la Uniunea Europeană se păstrează tăcerea în această privință, iar cei care ar trebui să reprezinte poporul și să se asigure că protecția mediului este uh, protejată nu o fac. Corao. Nella mia regione in, eh, În regiunea mea, în Sicilia, aproximativ 500 de hectare uh, care produ produceau uh, um, Eh, foarte multă bunăstare au fost distruse. E vorba de hectare care erau eh, cultivate cu lămâi. Sigur că Parlamentul a adoptat acordul de liber schimb cu Marocul, însă fără să ne asigurăm că există și niște norme în ceea ce privește importarea uh, Uh, lămâilor din Maroc uh, de către colegi care cred că n-au gustat niciodată o lămâie siciliană și au distrus întregul sector. Soluțiile există deja de decenii. Trebuie să modificăm directiva privind trasabilitatea, să activăm clauze de salvgardare. Sunt chestiuni pe care le putem face și pe care ar trebui să le facem cât mai rapid posibil. Domnul Borghesio. Poche settimane fa, come tutti sappiamo, un teribil. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum câteva săptămâni a avut loc un cutremur uh, în trei regiuni din Italia. Primarul unei, uneia dintre comunele cele mai uh, afectate, domnul Piroti din Amatrici, mi-a spus, m-a rugat uh, dacă pot să iei cuvântul în Strasburg înainte de deplasarea unei delegații ale Comisiei Europene în zonele afectate, te rog să te asiguri că vor discuta reprezentanții Comisiei cu noi, cu primarii regiunilor afectate. Și trebuie să ne asigurăm uh, că Comisia se va duce acolo cât mai uh, curând cu putință. Acești oameni uh, nu pot să își părăsească casele și au nevoie de asistență, fiindcă vine iarna grea și acești oameni, să nu uităm, sunt foarte atașați de regiunea lor și de um, activitatea, munca lor. Ei muncesc din greu și vor să-și salveze satele, identitatea și locurile de muncă. Deci, Europa, te rog, fă ce trebuie. Πρόσφατα, η Επιτροπή Αναφορών του de curând, Comisia pentru Petiții a Parlamentului European a călcat în picioare pur și simplu victimele naziștilor de acum ceva ani și va exista și un reprezentant al presei care va da o declarație cu privire la acest lucru din partea noastră, pentru că pur și simplu s-a spus doar ceea ce a dorit guvernul german și nu s-a aplicat în niciun fel nimic din ceea ce se prevedea în ceea ce privește compensațiile și daunele de război. La 71 de ani după război, victimele uh, sunt prejudiciate odată în plus. Și iată că din nou câștigă cealaltă parte, cei care veneau din partea lui Hitler. Așadar, trebuie să ne asigurăm că vor fi plătite despăgubiri și că nu partea germană va fi cea care va fi întărită din nou. Partidul Comunist uh, Grec sprijină această luptă pentru despăgubiri în continuare. Președinta, doamna Boscor. Mélységes felháborodásomat szeretném hangot adni amiatt, hogy bár a bizottság már decemberben elismerte, hogy Ukrajna teljesítette a vízumliberalizációs tervet, a mai napig bürokratikus... Mulțumesc, doamna președinte. Comisia a permis uh, liberalizarea vizelor pentru ucraineni și totuși este dificil, pentru că este dificil ca ei să ajungă în Europa și totuși mii de migranți uh, ilegali intră în Europa fără niciun fel de documente, în timp ce ucrainenii uh, și maghiarii din zonă trebuie să aștepte ore întregi la frontieră, chiar dacă au vize. Ucrainenii au um, făcut sacrificii importante pentru că au hotărât să uh, se orienteze către Europa și deci cei care se ocupă de dosarul uh, privind Ucraina ar trebui să acorde importanță acestei probleme, să facă un plan bugetar pentru a îmbunătăți infrastructura frontierelor astfel încât ucrainenii să poată să intre în Europa

Domnul Iacovcici. je Europske Mulțumesc. Care este viitorul Uniunii Europene? După Brexit. Ascultându-i pe unii colegi, am impresia că asist la ce am trăit acum 25 de ani. Mă refer la la uh, fosta Iugoslavie și la ce s-a întâmplat uh, uh, la destrămarea acesteia. Nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat cu fosta Iugoslavie și în Uniunea Europeană. Să asistăm la destrămarea Uniunii Europene. Vorbim despre mai bune legături și, și despre modelul uh, federalist. Pentru mine asta este viitorul Uniunii Europene. Pe de altă parte, dacă nu schimbăm politicile Parlamentului European, riscăm să, să, să asistăm la o destrămare a Uniunii Europene și nu la succes. Domnul Benito Țiloaga. Acabo de venir del campamento de Calais y la situación... Mulțumesc. Tocmai vin din tabăra de la Calais și uh, situația de acolo este îngr- rușinoasă. La șase luni, după ce a avut loc o evacuare silită, populația a sporit din nou și a ajuns la 3.000 de persoane, iar suprafața care le-a fost alocată a fost redusă foarte mult, ceea ce, bineînțeles, că a înrăutățit condițiile de trai de acolo. Uh, mulți locuiesc pe stradă și uh, situația este foarte dificilă. Uh, bugetul uh, alocat a fost de 17 milioane de euro. Uh, acesta este imaginea cu care se prezintă Europa, iar mizeria în care trăiesc refugiații care au fugit din fața războiului și răspunsul pe care îl oferă forțele de ordine, un răspuns violent, s-a dovedit a fi inutil. Ne arată că pur și simplu nu răspundem în mod uh, corect la aceste provocări. Pur și simplu uh, avem tendința de a apela la populism și la uh, forțe extreme, dar nimeni nu își asumă cu adevărat răspunderea. Ca și până acum avem peste o mie de refugiați cu care ne confruntăm. Gracias, señora presidenta. Ayer, 11 de septiembre de 2016, Domnul Terry Cabras, ieri, 11 septembrie 2016, aproape un milion de oameni au ieșit pe străzi în Catalonia pentru a sărbători ziua națională și pentru a cere independența acestei regiuni. Uh, și acest lucru a avut loc a cincea oară, în al cincea an consecutiv. În Europa uh, nu a fost neglijat niciodată un astfel de apel la independență, cum se întâmplă în țara mea. Însă guvernul spaniol nu vrea să țină un referendum ca cel care a avut loc în cazul Scoției, astfel încât toată lumea să știe dacă majoritatea catalonienilor doresc independența sau nu. Vreau să, aș vrea să sărbătoresc succesul de ieri, dar vreau să denunț autoritățile spaniole și atitudinea lor antidemocratică, pentru că într-o democrație legea nu este folosită pentru a năbuși libertatea. Într-o democrație legea este creată prin voința poporului și acest lucru se pare că a fost uitat în Spania. Știm că în Catalonia uh, și în Catalonia vrem să se respecte acest lucru. Mulțumesc! Doamna von Storch. Ja, vielen Dank, Mulțumesc, uh, doamna președinte. Nimeni nu a învățat nimic de pe urma Brexitului. Guvernul german și cel francez au venit acum cu ideea unei armate europene cu uh, cercetare în acest domeniu și cu un buget alocat. Comisia uh, planifică un buget al zonei euro și uh, anumite mm, rate de impozitare pentru anumite venituri. Se lucrează în continuare la uh, un impozit european și la alte mijloace proprii uh, care să fie plătite, de asemenea să fie aprobat impozitul pe uh, dioxidul de carbon și alte impozite. Britanicii nici măcar nu au apucat să plece cu un picior din Uniunea Europeană și deja se gândește foarte multă lume la un superstat al Uniunii Europene pe care să-l impună cu superintensitate. Am impresia că nu am învățat nimic de pe urma Brexitului. Nu vrem să învățăm nimic, nu vor învăța nimic și nici nu o vor face pe viitor. Oamenii nu își doresc acest lucru. Următorul referendum ne va arăta arăta că voința poporului este alta. Domnul Polcec. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-a dat cuvântul. În acest discurs vreau să discut uh, despre un subiect uh, care ține de eh, libertatea de exprimare în eh, Franța, e vorba de mm, portul de Burkini. Eu vorbesc acum nu ca politician eh, în Parlamentul European, ci ca persoană pe care o interesează menținerea principiului subsidiarității. Astfel de subiecte nu ar trebui să fie dezbătute în Parlamentul European. fiindcă țin de chestiuni interne. Noi trebuie să ne bazăm pe ce spune tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Și sunt sigur că nu putem încălca principiul subsidiarității. Uniunea Europeană trebuie să fie trebuie să funcționeze așa cum o doresc cetățenii și guvernele, sprijinând cetățenii în anumite politici. Mulțumesc!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 vreme de decenii, Uniunea Europeană a finanțat nord-estul Angliei, regiunea de unde vin. Între 2014-2020 trebuia să primim peste jumătate de miliarde de lire în fonduri sociale, fonduri regionale. Acești bani sunt uh, foarte importanți pentru economia locală, um, susțin uh, mii de locuri de muncă, inovarea um, și infrastructura regiunilor noastre. În urma votului uh, de ieșire din Uniunea Europeană, Um, aceste fonduri sunt periclitate. Uh, cei din campania de ieșire ne-au spus, ne spus că Brexitul ne va face mai bogați și că aceste fonduri vor fi protejate, dar ministrii uh, s-au angajat uh, să uh, financeze doar contracte încheiate până în toamnă și de aceea fac apel la guvernul uh, britanic pentru să garanteze că tot, toate fondurile promise vor fi oferite astfel încât să fie garantate și pentru regiunea mea. Mulțumesc! Declarațiile actuale ale domnului Moscovici um, nu au reușit să mă convingă uh, cum stau lucrurile. S-a spus că Irlanda poate uh, cheltui toți banii, toate impozitele pe spitale, pe școli, însă se știe foarte bine că în alte țări, inclusiv Statele Unite, uh, încearcă să obțină o bucată din acești bani și tot ce va rămâne pentru Irlanda va fi doar o parte micuță. Comisarul francez uh, și-a exprimat surpriza referitoare la faptul că Irlanda nu a uh, accesat acești bani. Este vorba despre același uh, comisar care, făcând parte din Troica, ne-a obligat să uh, plătim o mare parte a costurilor crizei. Și sunt convins că mulți bani au ajuns în băncile franceze. Îmi amintesc de lacrimile uh, de urma Brexitului și acolo au fost făcute multe promisiuni. Uh, nu îmi place acest gen de politică. Este o politică a Comisiei care promite și nu poate furniza rezultate. Domnul Carsi. The then Fianna government's response to the... Domnule președinte, guvernul Fianna Fáil la criza financiară a inclus uh, împovărarea familiilor cu datoria publică și o agendă de austeritate. Și nu numai, încă un lucru. Nama, care a fost o bancă toxică și cei care ne-am opus uh, creierii sale, nici măcar noi ne-am închipuit cât de, cât de rele vor fi lucrurile. Acum, uh, acum proiectul de portofolii imobiliare din nordul Irlandei erau fraudate. Și apoi a fost uh, vândută unui fond american prădător la o valoare foarte mică. Toate tranzacțiile NAMA trebuie să fie suspendate. E clar că guvernul irlandez uh, trebuie să instituie o comisie de anchetă. Contribuabilii irlandezi nu trebuie să mai aștepte o anchetă privind asistența de stat pentru a afla adevărul despre cum au fost uh, uh înșelați. Thank you. Carver. Mulțumesc. Sunt multe pericole la adresa albinelor din Europa. Sunt schimbările uh, schimbările de mediu și paraziții. Însă, din păcate, nu se acordă suficientă atenție uh, răspândirii micului uh, gândac de stup care face ravagii în Italia. S-au făcut eforturi în Statele Unite, în Canada, Australia, Însă, în pofida acestora, micul gândac de stup s-a stabilit foarte bine în Italia și se pare că nu va pleca de acolo. Fac apel pentru a interzice toate exporturile de mătci din Italia uh, și, de asemenea, să se interzică exportul și cumpărarea de stup din Italia, pentru că dacă nu, albinele din Europa uh, s-ar putea să ajungă, s-ar putea să fie pe cale de dispariție. Uh, trebuie să acționăm acum până nu e prea târziu. Mulțumesc. Cetina. Domnul Ștetina. Domnul Ștetina, poate nu m-ați auzit. Mulțumesc, domnul președinte. Alegerile în Parlamentul rus vor avea loc pe 18 septembrie și au loc nu numai în Rusia, ci și în Crimea ocupată. Vor să legitimizeze astfel, în uh, ochii opiniei publice, rezultatele așalor uh, numite, um, acest așa numitului uh, not, referendum cunoscut în ciuda

No? Not me. Okay. <laughs> yeah, okay. Okay. Okay. Start again. Uh, min August, thank you. Mulțumesc. Guvernul britanic nu este fericit uh, de faptul că uh, Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană. Acum nu mai știm ce se va întâmpla cu viitorul nostru, nu ne sunt uh, transmise intențiile. Guvernul nostru este mm, confuz. Brexitul înseamnă Brexit, dar ce înseamnă pentru poporul uh, care trăiește pe acest teritoriu, pentru cetățeni, acest lucru este necunoscut, ceea ce uh, afectează comunitățile. Guvernul irlandez trebuie să găsească soluții prin care uh, dorințele democratice ale cetățenilor să fie respectate. 56% dintre oameni au votat pentru rămânere. Așadar, trebuie să, să ascultăm pe cei care solicită respectarea drepturilor omului, uh, pe activiști, pe cei care uh, derulează campanii pentru copii, pe toți cei care se implică pe această direcție, pentru că cu toții au spus că se poate declar și răspicat că a rămâne înseamnă a rămâne și mulți din Irlanda de Nord au pașapoarte irlandeze, ceea ce înseamnă că suntem cetățeni europeni. Așadar, rămânerea trebuie să însemne ceea ce înseamnă termenul în sine. Domnul Chaki. Mulțumesc. Una dintre problemele principale ale Uniunii Europene se referă la autenticitate. Anul trecut a avut loc o dezbatere privind minoritățile și discutam cu domnul Timmermans, care mi-a recomandat să fac un proiect pentru a enumera problemele. Am făcut acest lucru și Comisia Europeană a avut, a primit foarte bine acest proiect, ca și Comisia Libe, de fapt a fost o decizie a Parlamentului în decembrie anul trecut și, prin urmare, acest program primește un milion de euro. Uh, programul se numește Europa Unită în Diversitate. Mi s-a promis că procedura va fi lansată în ianuarie, apoi în aprilie, apoi în septembrie, însă nu s-a întâmplat nimic încă.

Dorința statelor din Balcanii de Vest este de a adera la Uniunea Europeană. Această dorință nu poate fi uh, neglijată. Sunt bucuros să observ că PPE-ul lucrează uh, intens și colaborează cu țările din Balcanii de Vest. Prezența uh, reprezentanților uh, Partidul Progresiv Sârb uh, este un semn în această direcție. PPE-ul a fost foarte activ și în ceea ce privește rezoluția uh, cu privire la Macedonia, Bosnia sau uh, Bosnia-Herzegovina. Uh, Partidul Progresiv Sârb dorește să devină un membru asociat al PPE. Înțeleg că decizia finală va veni în noiembrie. În felul acesta, PPE-ul va câștiga un membru important care va susține PPE-ul în promovarea valorilor sale și uh, pentru a obține mai multă stabilitate în regiune. Vă mulțumesc! Doamna Soidrova, în încheiere. Pardon. Kolegyně a kolegové, vystupuji proto, abych upozornila na velmi Mulțumesc, dragi colegi. Vreau să vă atrag atenția asupra tensiunilor cu care ne confruntăm uh, în relație cu Turcia. Ca membru a Comisiei EMPL, Comisia pentru Ocuparea Parlamentului European, trebuia să merg într-o misiune în Turcia săptămâna viitoare. Însă această misiune a fost anulată, dată fiind situația actuală în care securitatea nu poate fi garantată. și nu am putea să vizităm instituțiile pe care le aveam pe listă. Mă, îmi creează temere această situație, mai ales uh, având în vedere faptul că Turcia face presiuni pentru liberalizarea vizelor. Mă îngrijorează și situația în ansamblu în Turcia. Aș dori să se respecte acordul între Uniunea Europeană și Turcia. Turcia trebuie să respecte condițiile. Uh, și dacă nouă ne este teamă să mergem în Turcia, dacă nu ni se oferă informațiile necesare, nici măcar în ceea ce privește securitatea, nu cred că vom putea să liberalizăm vizele. Mulțumesc. Merci. La prochaine séance aura lieu demain. Mâine va avea loc următoarea ședință, începând de la ora 9. Aveți ordinea de zi pe site-ul Parlamentului European. Am încheiat ședința de astăzi. Noapte bună!